Agenda noastră nu trebuie dictată de cei mai reticenți și de cei mai lenți, ci de cei care sunt mai generoși și mai europeiști. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegului Cerca. Să încheiem aici dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 12. Punctul următor pe ordinea de zi, întrebare cu solicitare de răspuns oral adresat Comisiei în ce privește garanția pentru tineret din partea Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă. Și voi da cuvântul mai întâi autoarei, doamnei Perez, pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, încă din luna iulie aveți pe masă această inițiativă în favoarea creierii unei garanții pentru tineret. Parlamentul European v-a făcut această solicitare să creați această garanție și lucrurile progresează. A avut loc și Consiliul Ministrilor pentru Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă în februarie anul trecut la Dublin s-a discutat deja această inițiativă. Rolul acestei întrebări orale și rezoluția pe care noi am votat-o este să susținem toate eforturile care trebuie întreprinse în acest domeniu, pentru că ne, ne preocupă situația uh, în ce privește locurile de muncă în general, dar este inacceptabilă situația în rândul tinerilor în ce privește șomajul. Și eu mă gândesc în mod special la situațiile din Austria, Suedia, Danemarca, dar și în ce privește noua generație din Franța. Există posibilități de a proceda altfel decât de a considera ocuparea uh, tinerilor ca fiind consecința altor politici. Nu putem accepta ca un tânăr să uh, nu poată, după ce părăsește băncile școlii, să se încadreze în uh, muncă. Este nevoie de informare, de uh, o practică în producție, dar și de găsirea unui loc de muncă. Trebuie să existe această obligativitate pentru ca tânăra generație să nu se considere a fi o generație pierdută. Deci eh, noi trebuie să ne bazăm pe bunăvoința statelor membre pentru a utiliza fondurile structurale și eh, mai ales Fondul Social European în acest scop. În baza acestei abordări trebuie să adoptăm măsuri realiste. Dar ne spunem în același timp statelor membre că dacă nu au capacitatea de a finanța această garanție pentru tineri. Atunci trebuie să, per, să permită ca 25% uh, din fondurile uh, disponibile în cadrul politicilor de coeziune să fie folosite în folosul acestui fond social european pentru tineri. Trebuie să încercăm să echilibrăm lucrurile pe plan european, să înlăturăm dezechilibrele. Uh, pentru ca tinerii din statele membre să devină niște tineri europeni care să beneficieze de mecanisme europene. Noi uh, trebuie să ne gândim la ceea ce Consiliul EPSCO din februarie 2013 urmează să decidă, dar Domnule comisar, noi ne dorim ca concepția acestei garanții pentru tineri să se adapteze la realitățile pe care tinerii le uh, cunosc la fața locului. Pentru că printre uh, categoriile sociale cele mai vulnerabile sunt și non-comunitarii care sunt stigmatizați pentru că se află în uh, șomaj. Trebuie și pe ei să-i luăm de mână și să uh, încercăm să îi încadrăm în societăți, să um, nu ne bazăm pe cei care promovează doar politici populiste. Trebuie să ne gândim care este situația celor care um, sunt absolvenți de studii universitare, de asemenea. Domnule comisar, dumneavoastră săptămâna trecută ați spus într-un raport în ce privește ocuparea uh, forței de muncă în Uniunea Europeană că există șomeri care nu au lucrat niciodată și numărul lor este foarte mare. La ei ne referim în primul rând, trebuie să ținem seama de această realitate dacă ne dorim ca această generație să nu fie pierdută. Noi ne dorim de fapt ca Uniunea Europeană în ansamblul său să facă față principalelor provocări, inclusiv în domeniul inovațiilor, pentru că tinerii eh, trebuie să fie pregătiți în acest scop. Noi trebuie să fim o forță motrice în domeniul progresului și să ne bazăm pe pregătirea cinei eh, generații pentru a continua valorile europene, despre care a vorbit și comisarul Barroso. Eu vă mulțumesc eh, pentru faptul că Ați venit în întâmpinarea noastră și sub președinția irlandeză va avea loc acest Consiliu EPSCO. Noi sperăm ca această propunere să devină realitate. Mulțumesc doamnei Berez. Din partea Comisiei, acum domnul comisar Andor. Mr. President, uh, Domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc uh, Comisiei Empel pentru înaintarea acestei uh, întrebări cu solicitare de răspuns oral. Și a propunerii de rezoluție. Se dorește, într-adevăr, introducerea unei garanții pentru tineret. Acest lucru îmi permite să clarific câteva chestiuni în ceea ce privește implementarea acestei uh, scheme de garantare pentru tineret. Îi mulțumesc uh, doamnei uh, Pervanș Perez pentru subiectul abordat. Costurile fiscale reprezintă un lucru important, însă costurile de a nu acționa sunt și mai mari. Șomajul în rândul tinerilor este foarte scump, uh, ne costă foarte mult uh, în fiecare an, pentru că se acordă um, ajutoare de șomaj și toate aceste lucruri uh, reprezintă o povară pentru cetățenii europeni. Costurile pentru economie ale șomajului pe termen lung um, sunt foarte mari. Reprezintă de asemenea o îngrijorare, pentru că uh, șomajul pe termen lung și pe viitor, uh, excluziunea socială și sărăcia sunt riscuri uh, conexe. Comisia este dispusă să înainteze și să vină cu contribuții financiare din partea Fondului Social European uh, și din partea FEDER pentru a uh, rezolva această problemă. După cum știți, suma va depinde de rezultatul negocierilor privind CFM-ul, și de aceea nu putem uh, să sperăm decât să, că va exista un fond social european puternic uh, în următoarea uh, perioadă de finanțare multianuală. Noi suntem conștienți de conținutul uh, acordurilor de parteneriat și sperăm că acestea vor fi configurate cât mai bine pe perioada 2014-2020. Ar trebui să prevadă o tranziție către schemele de garantare pentru tineret. Acestea trebuie să prevadă anumite sume care să fie prevăzute pentru astfel de scheme. Comisia este într totul de acord că pentru ca aceste scheme să fie eficiente, este nevoie de parteneriate puternice, de implicarea tuturor actorilor, dar este conștientă de asemenea că acest uh, proces nu este unul facil pentru multe state membre. De aceea, pornind de la experiența uh, statelor cu asemenea scheme, am propus șase recomandări specifice care să fie repere în uh, dezvoltarea parteneriatelor puternice schema care a fost lansată vara trecută în uh, cadrul acțiunilor pregătitoare se concentrează asupra dezvoltării astfel de parteneriate. Așteptăm uh, rezultatul proiectelor pe care le vom selecta săptămânile viitoare și apoi vom veni cu mai multe informații uh, din toate statele membre. Comisia știe care sunt constrângerile uh, care au fost impuse de măsurile de austeritate, mai ales în statele membre în care șomajul în rândul tinerilor este foarte mare. Însă, repet, cu siguranță vor exista evoluții pozitive uh, prin introducerea schemei privind garanția pentru tineret. Acest lucru a fost menționat în uh, sondajul anual privind 2000 din 2013 și se bazează pe raportul Comisiei privind cheltuielile publice în Uniunea Europeană, care ține cont de această schemă de garanție pentru tineret ca un instrument de creștere. Nu putem vorbi despre o abordare unilaterală atunci când vorbim despre acest tip de garanție. Trebuie să ținem cont de diversitatea statelor membre și de diversele puncte de plecare, uh, de experiența fiecăreia, de diversul nivel al șomajului și de capacitatea de a integra uh, lucrătorii pe piața muncii. De asemenea, cei care sunt uh, vizați de acest tip de garanție nu sunt un grup omogen. Deci, trebuie ținut cont de toți acești factori. Statele membre trebuie să țină cont de nevoile diverse ale diverselor grupuri uh, și sigur că vor exista diverse obstacole în, pe parcursul acestui proces. Însă, există o dimensiune europeană puternică în acest sens și noi cu toții dorim să ne sprijinim tineretul. Trebuie să ne dovedim solidaritatea, mai ales în perioade de constrângeri financiare și trebuie să ne asigurăm că nu ne compromitem viitorul, ci să ne consolidăm finanțele. Ca parte a semestrului european vom dezvolta prin uh, Comisia Ample un sistem de supraveghere a uh, schemelor de garanție pentru tineret și vom uh, susține strategiile dezvoltate în domeniu, astfel încât statele membre să își împărtășească experiențele unele cu altele. Implementarea, rezultatele uh, de pe urma implementării acestor garanții pentru tineret fac parte din uh, planul uh, mai vast și strategia mai vastă a Comisiei în acest sector. Stimați deputați, permiteți-mi să conchid informând-vă că deja am avut o primă prezentare a propunerii privind garanția pentru tineret pe 18 decembrie 2012. Majoritatea statelor membre salută această inițiativă și au promis să lucreze în mod constructiv către un acord uh, echilibrat pe 28 februarie sub președinție irlandeză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Ando. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Öri, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Partidele populare europene și membrii grupului nostru politic au salutat această inițiativă. Noi considerăm că această propunere este foarte pozitivă cunoaștem starea de uh, fapt în Uniunea Europeană, rata șomajului a crescut în Uniunea Europeană la aproape 23%, peste 5 milioane de tineri nu găsesc un loc de muncă. În unele țări, șomajul în rândul tinerilor este de 25%, dar există și uh, o situație în care 45% din tineri sunt șomeri. Tocmai de aceea ne bucură faptul că în rândul Comisiei există preocupări. Comisia s-a activat pentru a reacționa față de această situație. Sigur că trebuie să ne punem întrebarea cine va suporta costurile acestor programe și nu există un răspuns clar în acest domeniu. Există o nesiguranță. Comisia are diverse inițiative, dar uh, trebuie să constatăm că uh, mereu se face trimitere la același sac cu bani. Și în multe din situații, statele membre practic nu uh, beneficiază de niciun fel de sprijin european. Situația diverselor state membre, structura șomerilor tineri este diferită. Tocmai de aceea, propunerile de soluționare trebuie să fie diverse. Vreau să subliniez că nu doar Uniunea Europeană singură poate rezolva lucrurile, nici vreun stat uh, membru de sine stătător nu poate rezolva lucrurile. Este nevoie de utilizarea mijloacelor din uh, fondul de coeziune. Mulțumesc, colegul Cercas, pentru un minut. Micro, micro. Grazie, Mulțumesc. Domnule comisar, Grupul Socialist este foarte mulțumit cu această inițiativă. Sunteți susținuți de noi și sperăm că la EPSCO să se meargă înainte cu această idee nemaipomenită, pentru că problema este foarte gravă. Am auzit de acea rată a șomajului în rândul tinerilor de 50%. În regiuni din țara mea, rata este de 65%. Există orașe unde s-a ajuns la 70%, grupuri sociale unde s-a ajuns la 80%. Este o realitate care nu mai este doar o problemă, ci este o adevărată dramă. Și V-am spus, viitorul lor este viitorul nostru, pentru că dacă nu avem un viitor pentru tineret, atunci nu avem nici un viitor pentru noi. Dumneavoastră trebuie să faceți o schimbare în statele membre, trebuie să se schimbe lucrurile, pentru că nu pot face ceea ce au făcut până acum, pentru că aceasta n-a adus decât tragedii. Trebuie reprogramate resursele pentru Fondul Social European, trebuie să avem noi agenți sociali și să se țină cont cu toată seriozitatea de această problemă care nu este a lor, ci este a noastră a tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sercas. Și acum, doamna Hirsch. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ceea ce privește șomajul uh, în rândul tinerilor, care ajung la 20% în Uniunea Europeană, în anumite țări uh, la 50% chiar, nu mai este niciun uh, dubiu că trebuie să acționăm și nu trebuie să luăm măsuri care să devină eficiente pe termen lung, ci trebuie să acționăm astfel încât să oferim acum tinerilor posibilitatea de a avea un viitor bun. Noi, în calitate de liberali, susținem introducerea acestei garanții pentru tineret, pentru că nu vrem să se piardă pur și simplu o întreagă generație. Însă o garanție pentru tineret nu poate să reprezinte o garanție a unui loc de muncă. Locurile de muncă sunt create de către economie și pe acestea noi nu putem să le uh, dezvoltăm sau să le facem să apară pur și simplu printr-un program al Uniunii Europene. Dar o astfel de garanție poate ajuta la intermedierea unui loc de muncă pentru tineri le poate oferi tinerilor cel puțin o educație, o formare, îi poate ajuta să-și acopere anume, la, anumite lacune. La începutul anului acesta a fost lansat un nou program în Germania, un program de promovare al uh, mobilității în rândul tinerilor din Europa. Tinerilor din Europa li se oferă șansa ca celor care nu au o formare corespunzătoare, acestora li se oferă șansa de a veni în Germania și de a beneficia aici de programe de formare. Astfel de inițiative din statele membre trebuie combinate și îmbinate cu această garanție pentru tineret, garanție care poate să fie finanțată prin FSE. Pentru aceasta există fondurile și mă gândesc că tocmai acum Europa poate să dovedească că avem potențialul pentru o piață a muncii europeană, că poate să meargă pe această cale pentru a clădi un viitor bun pentru tânăra generație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hirsch. Urmează doamna Turunen, 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Situația pentru tinerii din Europa este proastă din toate punctele de vedere. Există foarte mulți tineri șomeri, perspectivele pentru ei eh, sunt proaste. Noi, în calitate de politicieni europeni, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva sacrificăm o generație întreagă. Noi trebuie să ne străduim ca tânăra generație care este ehm, și legată de ehm, Uniunea Europeană. Mama mea era o tânără uh, la începutul anilor 80 și uh, ea a trebuit să se lupte pentru a găsi un loc de muncă. Dar noi din experiența anilor 80 știm că șomajul are multe efecte negative atât pentru individ cât și pentru societate. Să învățăm din greșelile trecutului și să acționăm hotărât. Putem să facem asta prin garanția uh, pentru tineret. Partea absurdă uh, a crizei este că tinerii din Europa sunt lipsiți de speranță iar pe de altă parte, elitele economice eh, care îi iau pe directorii de bănci în frunte eh, nu găsesc soluții pentru tineri. E bine, această garanție europeană pentru tineret este o propunere binevenită. Mulțumesc pentru această propunere Acum, sub președinția irlandeză, trebuie să întreprindem ceva pentru a veni în întâmpinarea tinerilor din Europa. Mulțumesc colegei Turunen, iar acum pentru un minut și 30 colegul Iaric. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană nu mai trebuie să fie sinonimă cu fabrica celor fără locuri de muncă, fără formare, fără locuințe fără viitor, să spunem, într-o oarecare măsură, pentru milioane de tineri. Tocmai de aceea proiectul Garanții pentru Tineret care a fost propus trebuie susținut și implementat nu doar ca un fel de ajutor de șomaj, ci ca un adevărat instrument european de cooperare pentru a oferi viitor generației tinere. Pentru că dacă sacrificăm această tânără generație, înseamnă să sacrificăm Europa de mâine. De altfel, există o adevărată aberație în politica europeană, cea care duce la creșterea vârstei de pensionare și aceasta face ca din ce în ce mai mulți tinerii să rămână fără locuri de muncă. Aceste garanții europene pentru viitorul tineretului trebuie însoțite de noi drepturi, dreptul la educație și formare de-a lungul vieții, școala celei de-a doua șanse și de asemenea dreptul sindical dreptul la o protecție socială europeană și universală care să garanteze pentru fiecare tânăr uh, o asigurare socială, dreptul la un salariu minim european echivalent, uh, salariu mediu european, accesul um, la condiții sigure la locul de muncă, combinând uh, educația și formarea la locul de muncă, activitățile și stagiile de formare la nivelul companiilor un serviciu european de garanții pentru tineri care trebuie creat printr-un fond dedicat uh, viitorului pentru viitorul uh, tinerilor și nu printr-o realocare a creditelor. Mulțumesc, domnule Leiaric, uh, și acum s-au terminat oratorii numele grupurilor politice. Trecem la restul oratorilor. Domnul Man, un minut și jumătate. Domnule președinte, șomajul în rândul tinerilor în Grecia și Spania a ajuns la un nivel inacceptabil de 55%, în Germania, țara mea natală, 8%. Iată un dezechilibru uriaș care poate duce la o divizare socială a uh, Europei și poate duce la pierderea unei generații în sudul Europei. În decembrie 2012 ați propus un pachet de combatere a șomajului, lucru pe care îl salutăm, pentru că o schemă de garanție pentru tineret reprezintă o idee bună. Uh, în Parlament, în octombrie 2010, am propus uh, acest lucru. Vorbeam despre uh, dreptate pentru această generație. Iată că șomajul, locurile de muncă, formarea profesională. Acestea sunt lucruri foarte importante, obiective pe care trebuie să le îndeplinim. Formarea și educația care nu au fost îndeplinite, acestea trebuie recuperate. De aceea, ă, pentru a obține un loc de muncă, trebuie să existe persoane bine calificate. Această garanție pentru tineret poate fi finanțată din FSE. Ea se bazează pe promovare și pe uh, finanțare. De aceea, uh, este un instrument care vine în întâmpinarea tinerei generații, însă nu trebuie să devină o plasă de salvare, pentru că tinerii calificați contribuie în mod remarcabil la configurarea viitorului nostru. Sigur că și companiile trebuie să investească mai mult, trebuie să investim cu toții mai mult în sistemele de formare. În Germania se dorește preluarea sistemului dual de educație. Guvernul nostru uh, sprijină acest lucru și se dorește investirea a 10 milioane de euro în acest sens. În felul acesta vorbim pe un ton mai optimist. Mulțumesc, domnule Man. Urmează doamna Regner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dumneavoastră cunoașteți foarte bine cifrele. 5,5 milioane tineri de șomeri în Uniunea Europeană. 56,6% este rata șomajului în Spania în rândul tinerilor. Nu sunt cifre care trebuie să fie acceptate. Este un scandal această situație cu multe semne de exclamare. Eu salut această garanție și salut și uh, pachetul pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pe care Comisia l-a prezentat în decembrie. Eu vin din uh, Austria unde uh, există o bună practică pentru tineri, există pregătirea uh, duală a tinerilor. Este o rețetă a succesului dar eu cred că în Austria ehm, s-a făcut mai mult, s-au investit foarte mulți bani și nu știu dacă Grecia și Spania au uh, aceleași posibilități financiare. De ce să uh, nu creăm un for pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor? Ar trebui să fie restructurat. Din acest punct de vedere, uh, fondul european de coeziune. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Trebuie să respectăm cu toții disciplina intervențiilor, dar vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Harkin pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Salut aceste garanții pentru tineret și dacă ea va fi implementată, aceasta va arăta în mod clar că Uniunea Europeană răspunde. Însă este doar un mic pas înainte, un prim pas și trebuie să vedem care este contextul general și a programele realizate în multe state membre și nevoia de investiții. Acest model economic în propria mea țară, în Irlanda, a contribuit în mod semnificativ la un șomaj de 29,7%. Și, deși nu este cel mai prost din Uniunea Europeană, cifra reală este mult mai înaltă. 87 de mii de persoane care au părăsit Irlanda în ultimul an pentru că acolo nu mai au de lucru. Președintele Higgins, președintele nostru, a spus săptămâna trecută sunt conștient de acest discurs care se centrează pe securitate și pe monedă, dar care lasă deoparte problema um, persoanelor care sunt în șomaj, 54% în rândul tinerilor. Este o cifră foarte importantă. Și dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că nu trebuie să ne compromitem viitorul pentru a consolida finanțele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Și acum, doamna Schroeter, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul uh, a constatat că șomajul în rândul tinerilor este cea mai importantă problemă din criză. Așteptăm acum ca aceste vorbe să fie urmate de fapte, pentru că uh, Într-adevăr, o garanție pentru tineret obligatorie ar fi un lucru bun și acest lucru ar trebui să fie valabil în fiecare stat membru și trebuie luate și măsuri, trebuie să existe oferte de formare uh, pentru tineri. Uniunea Europeană trebuie să acționeze cu mecanisme de uh, verificare în cadrul semestrului european și trebuie să se asigure că această garanție pentru tineret va fi implementată. Dar facem un apel și la Comisie. Așteptam și de la Comisie ca vorbele, cuvintele să fie urmată de fapte. Noi am făcut propuneri uh, referitoare la uh, inovare și dezvoltare. Uh, dorim ca uh, tinerii să beneficieze de o astfel de garanție. Dar propunerile noastre uh, au, s-au lovit de uh, respingere, de respingerea comisiei. Așadar, îl întrebe domnul Andor, de ce nu respectă ceea ce a spus, de ce nu-și respectă promisiunile. Haideți să ne susținem vorbele cu fapte. Mulțumesc, domnule Schröter. Și acum un minut și jumătate, domnul Pupachis. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această inițiativă importantă pentru că principalele victime ale crizei sunt tinerii. Acum trebuie să reacționăm rapid pentru că o rată a șomajului de peste 50% are urmări pentru viața individului, dar și pentru întreaga societate. Trebuie să creăm garanții pentru ca tânăra generație să nu se piardă. Este nevoie de sprijin pentru partenerii sociali, pentru ca ei să poată să aplice măsuri adecvate care să nu fie în dezavantajul altora. Dar eu îmi pun întrebarea acum, când toată lumea face economii pe plan național și pe plan european și în ce privește cheltuielile pentru formarea profesională, pentru educare, cum puteți Uh, dumneavoastră să oferiți posibilitatea de finanțare pentru această garanție europeană pentru tineret, mai ales în uh, statele membre care au cele mai mari dificultăți. Mulțumesc domnului coleg Pupakis. Pentru un minut, doamna Costello. Mr. President. Domnule președinte, și eu salut um, prioritatea președinției irlandeze pentru tineret și pentru creștere economică, ținând cont de criza prin care trecem. Sistemul de garanții din Irlanda, de asemenea, salut faptul că această propunere va fi discutată la Consiliul EPSCO în februarie sub președinția irlandeză. Un nivel de șomaj foarte ridicat în rândul tineretului în Irlanda este de 30%, cel de-al treilea cel mai mare din Uniunea Europeană. Avem această problemă cu șomajul pe termen lung. Săptămâna trecută la Dublin, președintele Barroso a vorbit despre garanția pentru tineret în cadrul dialogului cu cetățenii și acest angajament a fost uh, susținut de cetățeni pentru a arăta că cetățenii au participat foarte mult la acea întâlnire. Însă pentru aceasta avem nevoie de o finanțare reală și uh, concret, așa cum a arătat și domnul Barroso. Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană și-a luat angajamentul pentru a rezolva această chestiune. Domnule comisar, vrem să vă întreb, în legătură cu proiectul uh, pilot um, prevăzut pentru Dublin, aș vrea să vă întreb care este calendarul pe care l-ați prevăzut pentru noi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Costello. Urmează acum un minut, doamna Deli. Domnule comisar, Există o situație de urgență pentru întreaga. O întreagă generație este sacrificată pe altarul austerității. Există uh, tineri care uh, nu au nicio șansă în ce privește piața muncii. Această garanție pentru tineri este susținută de către grupul verzilor de foarte multă vreme. Funcționează în Austria, în Danemarca, în uh, alte state. Este acum momentul ca tinerii să poată, după ce și-au încheiat studiile, să se încadreze în muncă. Trebuie acum să uh, încadrăm stagiarii. Comisia nu mai poate să aștepte să lupte Trebuie să lupte împotriva exploatării tinerilor în această uh, formulă deghizată de stagiar uh, neplătit corespunzător. Bruselul trebuie să dezvolte o politică uh, de ocupare a forței de muncă și în contextul schimbărilor climatice, în contextul ecologic. Trebuie să schimbăm Europa. Mulțumesc, doamnei Deli. Pentru un minut și jumătate, doamna Bastos. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, începem anul cu rate istorice ale șomajului. În țara mea avem uh, cea de-a treia rată șomajului cea mai mare din Uniunea Europeană și trecem uh, printr-un adevărat val de migrație, așa cum se întâmpla și în anii 60, în secolul trecut. Însă, de data aceasta, cei mai afectați sunt tinerii diplomați care nu au nicio perspectivă de lucru acasă la ei. Aceștia încearcă să găsească de lucru în afara propriilor țări. Și e adevărat că acest fenomen a dus la agravarea situației economice, care și așa este destul de fragilă. Uniunea Europeană cheltuiește 150 de miliarde de euro în acest sens. Deci trebuie să implementăm aceste garanții pentru tineri, însă gestiunea financiară este foarte importantă pentru ca aceste garanții să fie posibile și să aibă succes. Ar trebui utilizate fondurile structurale și avem nevoie de o cooperare foarte strânsă între partenerii sociali, autoritățile locale și regionale și serviciile de formare și de învățământ. De asemenea, trebuie să avem măsuri de însoțire pentru trecerea de la școală la locul de muncă și să oferim perspective de viitor. Domnule comisar, aș vrea să vă întreb dacă Comisia are de gând să propună uh, statelor membre ceva pentru a face față dificultăților economice și sociale. Președintele întrerupe. Vă mulțumesc, doamna Bastos. Îmi pare rău, dar ați depășit timpul de vorbire pe care l-ați avut. Doamna Steinbrück, un minut. Da, Domnule președinte, domnilor și domnilor, șomajul în rândul tinerilor, acesta nu poate fi combătut numai cu cuvinte goale. E clar că trebuie să investim bani. Și Austria reprezintă un exemplu bun, ne arată cum pot funcționa lucrurile. Uh, avem un program social pentru inovație socială și uh, modificări în acest sector și aici am prezentat o inițiativă pentru tineret care ar putea să ajute la rezolvarea acestei situații în Europa. Parlamentul dorește să uh, financeze proiecte de succes și să stimuleze învățarea reciprocă. Și de aceea nu înțelegem de ce, pe de o parte, Comisia și uh, guvernele statelor spun că doresc, doresc să se lupte împotriva acestui flagel, pe de altă parte, ele nu sunt dispuse să preia aceste inițiative bune ale Parlamentului și să le susțină. Cred că uh, prim-ministrii ar trebui să. Um, se gândească de două ori când spun ceva, pentru că uh, vorbele goale nu sunt suficiente. Mulțumesc, doamnă Steinruck. Urmează acum domnul Gutierrez uh, Prieto, două minute. Mulțumesc, domnule comisar. În timpul acestei intervenții în Spania se vor pierde două locuri de muncă, unul dintre ele fiind în rândul tinerilor. Acest lucru se întâmplă în multe țări ale Uniunii și pe măsură ce acest lucru se întâmpla, dumneavoastră n-ați fost în stare să faceți nici măcar un singur program pentru a ușura situația în care se află milioane de cetățeni. Așa că, în primul rând, această măsură a venit prea târziu dar în același timp dumneavoastră nu sunteți în stare să aveți un program ambițios european care să fie cofinanțat așa cum a cerut Parlamentul European și care să țină cont de principiul subsidiarității și al competenței și aceasta a creat și mai mare frustrare din partea cetățenilor. Deci, Domnule comisar, încă în ziua de astăzi nu avem instrumentele necesare și resursele necesare. Cu 10% din uh, ceea ce s-a bugetizat am putea finanța acest program care este cerut de Parlamentul European. Dumneavoastră sunteți foarte flexibili pentru a ajuta băncile, dar foarte rigizi atunci când e vorba de a-i ajuta pe cetățeni. Așa că, domnule comisar, ar trebui să utilizați uh, Parlamentul nostru pentru a crea acest uh, program așa cum l-am cerut noi. Vă mulțumesc, domnule Gutierrez Prieto. Ați depășit timpul pe care îl aveți. Și acum, domnul Howitt, un minut. Domnule comisar, știți că 40% um, din britanicii sub 25 de ani um, sunt șomeri și um, există un uh, program al guvernului, dar doar doi din o sută de șomeri au găsit un loc de muncă. Deci noi trebuie să ne gândim că și Partidul Laburist din Marea Britanie a susținut demersurile Federației Sindicale uh, pentru a crea uh, garanții, dar vreau să vă spun că uh, regiunea mea din estul Marii Britanii este adânc lovită de șomaj. Deci aici unul din cinci tineri din regiunea mea au uh, afirmat ca o șansă și unul din patru afirmă că sunt deprimați. Deci uh, noi trebuie să ne gândim că există probleme pentru tinerii care uh, în clipa de față sunt pe băncile școlii și care nu mai au speranțe, să nu-i tratăm cu pilule, să-i tratăm cu speranțe. Mulțumesc domnului Howitt, doamna Nevedalova, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Sunt încântat de faptul că încă o dată dezbatem această situație din Europa și discutăm despre aceasta pentru că situația reprezintă în continuare o problemă foarte importantă pentru noi. Îl, uh, salut propunerea comisarului Andor în ceea ce privește garanția pentru tineret. Salut faptul că aceasta a fost o inițiativă socialistă, o inițiativă inițiativă a Partidului Social European, iar Comisia s-a lăsat inspirată de idei care au venit din partea stângii. Este foarte important pentru tineri să beneficieze de formare, de stagii. Acest lucru reprezintă o cale de ieșire și de depășire a situației de criză. Tinerii reprezintă viitorul nostru. Trebuie să investim așadar în aceștia. Statele membre nu mai au bani. 10 milioane de euro uh, însă sunt suficienți pentru a crea 2 milioane de locuri de muncă. Avem nevoie cam de 30 de miliarde de euro pentru a putea să angajăm toți tinerii care sunt șomeri în prezent. Dacă investim în tineri, vom avea foarte mult de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nevedalova. Urmează acum, pentru un minut, domnul Gadia Zabal Rubial. Președinte, senior comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor reprezintă o linie de acțiune a celor trei instituții pe care le-am adoptat în strategia 2020. Avem cea mai mare rată de șomaj uh, în rândul tinerilor din 1995 încoace, așa că orice inițiativă în acest sens va fi binevenită. Totuși, această inițiativă care dorește ca oricărui tânăr european să îi se ofere oportunitate de muncă, de educație sau de stagii după patru luni de șomaj este incompletă în anumite puncte. În primul rând, pentru că domeniul de aplicare este limitat la cei de mai puțin de 25 de ani. În al doilea rând, pentru că implementarea depinde de voința statelor membre. Și în al treilea rând, pentru că nu are un plan de finanțare concret. De aceea cerem să creșteți vârsta până la 35 de ani. S-a stabilit măsurile necesare pentru implementarea în toate statele membre, astfel încât garanția pentru tineret să includă și condiții de calitate în ceea ce privește condițiile salariale și, în ultimul rând, bugetul pe următorii șapte ani să aibă resursele necesare pentru acest program. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Gardia Sabal Rubial. Mulțumesc, doamne Gadea Sabal Rubial. Și ajungem acum la procedura Și Este foarte dificil pentru că avem aproape 20 de colegi înscriși eh, pe listă și nu avem decât 5 minute la dispoziție și în plus foarte puțini colegi au fost eh, disciplinați în a-și respecta timpul de intervenție. A trebuit că eh, pentru trei colegi să le tai microfonul. Deci nu vom mai ține seama de cei care au intervenit în dezbaterea precedentă, pentru că, din punct de vedere tematic, erau înrudite, deci nu vom mai da cuvântul și acum în cadrul procedurii chestia. Sper să aveți înțelegere. Dau cuvântul acum doamnei Matei Cucovici. Mulțumesc, domnule președinte. Garanția pentru tineret, din punctul meu de vedere, este foarte binevenită, pentru că tinerii care sunt șomeri nu își pot permite nici să întemeieze o familie, nu pot să-și dezvolte talentul, creativitatea. Deci, o pregătire suplimentară în sensul digitalizării, de asemenea, nu le este accesibilă. După patru luni de șomaj este deja foarte greu să mai poți să te încadrezi undeva în muncă. Eu cred că este foarte important ca modelul european să se concentreze asupra tinerilor, dar trebuie să existe și o motivare corespunzătoare. Nu este foarte clar dacă rezultatul va fi cel scontat noi trebuie să ne gândim că tinerii sunt o parte a soluției, nu o parte a problemei. Mulțumesc doamnei Emaței Cucovici. Dau cuvântul doamnei Senalova. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, Evropa si nemůže dovolit... Mulțumesc, dragi colegi. Europa nu își poate permite să piardă această generație de tineri, iar cifrele în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor sunt zdrobitoare. Există trei țări unde acesta depășește 25% și există țări unde este în jur de 50%. Sute de mii de tineri sunt fără lucru. Deci nu e vorba doar de cifre, e vorba de destine, de soarta acestor persoane și nu putem sta cu brațele încrucișate în fața acestei situații. Nu putem să așteptăm ca situația și creșterea economică să se îmbunătățească, pentru că aceasta ar putea să însemne că e prea târziu pentru foarte mulți tineri. Așa că a venit momentul să acționăm. Există și sceptici în ceea ce privește aceste garanții pentru tineret, dar salut introducerea acestui nou instrument. Situația este într-adevăr urgentă și ar trebui să dezbatem acest instrument cu toate părțile implicate la fața locului. Avem nevoie de măsuri practice. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum doamna Kromberg, vă rog. Țara mea, Finlanda, are experiențe foarte bune cu garanția pentru tineret și 80% din tinerii uh, șomeri au beneficiat de astfel de uh, asistență. Această garanție pentru tineret oferă o posibilitate de tranziție către piața muncii, iar serviciile s-au îmbunătățit. Însă, pentru a sprijini această inițiativă europeană, este nevoie de locuri de muncă. Și dacă este să ne uităm la situația din Europa de Sud, este important ca uh, tranziția între țări să fie uh, facilitată prin intermediul garanției pentru tineret, astfel încât tineretul din Spania să poată lucra, spre exemplu, în Germania. În al doilea rând, dacă este vorba despre o finanțare din fondurile structurale, atunci este foarte important ca fondurile să poată fi utilizate astfel încât a angaja oameni uh, în serviciile de ocupare. Altfel, uh, acest tip de garanție va fi inutilă. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc și acum Domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Totul este, este foarte ușor pentru comisie să exprime regrete privind uh, criza șomajului în rândul tinerilor, însă haideți să ne întrebăm de ce a intervenit această criză. Nu pentru că tinerii nu sunt suficient de educați, că nu sunt uh, calificați sau că nu beneficiază de experiență suficientă că nu sunt suficient de flexibili, ci din cauza politicilor de austeritate implementate de Comisie, de Consiliu și, de majoritatea, și susținute de majoritatea grupurilor politice. Există foarte multe uh, investiții publice care au fost făcute, dar această garanție pentru tinere nu trebuie să se transforme într-o promisiune goală. Nu trebuie să ne gândim numai la măsuri de activare, uh, trebuie să acționăm, pentru că Europa nu trebuie să se transforme într-o piață a locurilor de muncă ieftine în care să lucreze tinerii noștri și, de fapt, să-și irosească resursele. Tinerii din Europa trebuie să se mobilizeze, să solicite acțiune, să solicite locuri de muncă acum. Este nevoie de investiții masive, de educație suplimentară, astfel încât toată lumea să beneficieze de acces liber la piața muncii. Mulțumesc! Grazie, onorevole! Mulțumesc, domnul Salavracos! Mulțumesc, doamna președintă. Stimate colege și stimați colegi, politicile de austeritate, șomajul, recesiunea sunt cele care se manifestă în întreaga Europa nu uh, mai este doar o pură problemă politică, este mai degrabă uh, ceva ce ține de psihiatrie. Sunt niște deviații um, uh, psihiatrice um, care afectează o întreagă generație a tinerilor. Ca atare nu pot decât să mă bucur de faptul că există o asemenea inițiativă, o garanție pentru tineret. Aceste proiecte trebuie să se realizeze, trebuie să fie susținute concrete. Nu trebuie să rămână totul la nivelul uh, retoricii. Um, trebuie ca vorbele să fie urmate de fapte uh, pentru că uh, politica de economie, de austeritate din Europa să nu creeze un nou proletariat intelectual care până la urmă se va răzbuna. Mulțumesc! Благодаря много, госпожо председател. Взимам думата като най-млад. Domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt cel mai tânăr bărbat de aici din Parlament și sunt de asemenea un membru al unui partid um, care are în proporție de 80% tineri sub 30 de ani. Și de aceea am să mă refer la o chestiune foarte specifică. Multe dintre companii au nevoie de tineri care să, începe, să înceapă lucrul cu experiență prealabilă. Și atunci, cum, cum se poate acest lucru? Cum cineva care tocmai a terminat universitatea să poată să aibă experiență profesională? Eu nu cred că e imposibil. Și mulți nu găsesc de lucru pentru că nu au experiență și nu au experiență pentru că nu găsesc un loc de muncă. Prin urmare, domnule comisar, fac un apel în fața dumneavoastră. Uh, atunci când uh, vorbim de crearea de locuri de muncă pentru tineri și de fonduri europene, ar trebui să faceți să nu se ceară experiență prealabilă, pentru că aceasta nu face decât să creeze și mai multă discriminare. Și în felul acesta nu ne vom îndeplini niciodată obiectivele pe care le dorim. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lucacevska pani przewodnicząca! jest takie powiedzenie syty nie zrozumie głodnego. Mulțumesc, președintă. Eu cred că este necesar să spunem că cei care sunt sătul nu înțeleg pe cei flămânzi, cei care au un loc de muncă nu înțeleg pe cei care nu au un loc de muncă. Trebuie să începem să ne gândim la problemele cu care se confruntă șomerii noi am uh, avut dezbatere, am avut inițiative, dar tinerii neangajați încă așteaptă un loc de muncă. Și cu fiecare an care uh, trece, uh, numărul șomerilor crește. Această inițiativă este binevenită, dar nu este decât o inițiativă. Trebuie să vedem cum va funcționa în practică. Ne poate explica Comisia, cum uh, vor putea statele membre să transpună în practică această inițiativă, care până la urmă este o recomandare? Dacă statele membre nu vor uh, transpune în practică această schemă de garanții pentru tineret, vor fi penalizate sau pur și simplu uh, lucrurile vor rămâne așa cum sunt? Mulțumesc foarte mult! Doamna Gibriliesca zaproponowane przez Komisję Europejską. Mulțumesc, doamnă președinte. Recomandările Consiliului privind garanția pentru tineret uh, prin intermediul Comisiei Europene vor oferi posibilitatea statelor membre de a acționa pe teren. Însă există multe semne de întrebare sau capcane posibile în faza de implementare. În anumite state durează mai mult de câteva luni până să își găsească un tânăr un loc de muncă. Asta înseamnă, în practică, că aceste locuri de muncă nu există pentru tineri, de fapt. Uh, reducerea cheltuielilor publice reprezintă, de asemenea, o parte a problemei. Toți factorii implicați trebuie să coopereze uh, cu șomerii, astfel încât să garanteze formare profesională și să faciliteze găsirea unui loc de muncă. nimeni dintre cei care au nevoie de ajutor pe piața muncii nu ar trebui să uh, sufere ca urmare a ajutorului oferit tinerilor, de exemplu tinerile mame care revin pe piața muncii. Mulțumesc! Kiitoksia puheenvuorosta. Mulțumesc, doamnă președintă. În istoria Europei, este pentru prima oară când tineri cu educație superioară rămân fără locuri de muncă și aceasta în numere foarte mari. Stagiile sunt întotdeauna mai bune decât șomajul, însă temerea mea este că dacă aceste garanții pentru tineret nu sunt implementate așa cum trebuie, atunci nu vor fi decât uh, încă o schemă de formare a tineretului. Și întrebarea mea este cum va fi implementată această garanție, ținând cont de reducerile și constrângerile bugetare în statele membre cercetarea, formarea, toate au avut de suferit, com, bugetul comunitar de asemenea. Și atunci, cum aveți de gând să implementați această schemă de garanții pentru tineret? De unde vor veni banii dacă banii au fost reduși peste tot? Și dacă nu sunt locuri de muncă, dacă nu sunt locuri de muncă de calitate, cum se va întâmpla așa ceva? Mulțumesc. Și acum, uh, uh, domnul Irigoyen. Gracias, comisari. Mulțumesc. Doamnă președintă, domnule comisar, domnilor și domnilor, știm cu toții că fără tineri nu avem niciun viitor. Și, așa cum s-a spus de multe ori aici, um, e de nesuportat să avem uh, una din generațiile cele mai bine pregătite, cele mai bine formate și care nu are niciun fel de oportunitate pentru a-și dovedi capacitățile. Europa nu e în stare să ofere un răspuns coerent și hotărât. Așa că um, vă felicit, domnule Andor, pentru propunerea dumneavoastră, însă avem nevoie în același timp și de finanțarea necesară pentru a obține rezultate, pentru a pune capăt acestei situații. Cetățenii nu mai vor uh, propuneri care nu duc nicăieri. Avem nevoie de un fond social european cu resursele necesare pentru a avea un fond util și eficient pentru aplicarea garanțiilor pentru tinere, dar trebuie să mergem și mai departe. Situația este foarte urgentă în ceea ce privește șomajul și aceasta ne face să acționăm fără întârziere. Răspunsurile aproape întotdeauna au ajuns prea târziu, așa că vă rog ca de data aceasta să nu se întâmple la fel și puteți conta pe Parlamentul European. Vă mulțumesc! Acceptați, doamna Irigoyen, acceptați un cartonaș albastru. Doamna Irigoyen, acceptați cartonaș albastru? Vă rog. Colegi Țicău. Doamna Țicău

și ținând cont de condițiile pe piața muncii, facilitatea de a obține un loc de muncă prin care să câștigi foarte mulți bani, s-a întâmplat așa ceva. În ziua de astăzi însă acești tineri s-au reîntors la masa de studii și tocmai de aceea trebuie să-și reia studiile, să se pregătească, să obțină calificări și bineînțeles e nevoie de locuri de muncă pentru atunci când aceștia se vor întoarce pe piața muncii. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Keller. Mulțumesc, domnul Keller. Doamna. Doamna Keller, îmi cer scuze. Danke. In manchen Regionen Europas hat... Mulțumesc. În anumite regiuni din Europa, Uh, fiecare tânăr uh, sub 25 de ani uh, sau fiecare al doilea tânăr nu are nici loc de muncă și nici nu beneficiază de educație, dar există și alte regiuni unde lipsesc tinerii și în aceste regiuni ar trebui să li se ofere o perspectivă tinerilor din alte părți. Însă pentru aceasta nu este nevoie de vorbe în vânt, ci de informare, de seminarii, formări, o pregătire profesională și lucruri alte, alte lucruri asemănătoare. Aspecte practice, lucruri care se să fie implementate în statele membre. Și Iată, aici a, totul s-ar putea transforma într-un exemplu de solidaritate europeană, pentru că dacă se pierde o generație, este o problemă uriașă pentru întreaga democrație, nu numai pentru economie. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Pașca. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc. Doamna președintă, domnule comisar, nu uh, mă îndoiesc de bunele intenții ale acestei inițiative, dar noi avem o experiență în Slovacia și uh, există și alte aspecte care au determinat un șomaș în rândul tinerilor. În Slovacia există diverse companii în domeniul automobilistic, în domeniul electronicii, caută locuri de muncă, chiar dacă avem 25% șomaj în rândul tinerilor, șomerii nu se îndreaptă spre aceste locuri de muncă pentru că fie nu au pregătirea necesară Ehm, sunt absolvenți de ehm, un studiu cu profil umanist care nu este adecvat acestei cereri pe piața de muncă. Deci, din acest punct de vedere, trebuie gândit pregătirea tinerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintă. Colegii au avut multe intervenții interesante. Vreau să insist asupra ideii că situația este presantă, este nevoie de măsuri care să fie aplicate imediat pentru ca uh, rata șomajului să nu crească. Um, este vorba inclusiv de uh, șomerii din Europa Centrală și din Europa Răsăritană, iar uh, tinerii uh, până la urmă migrează părăsind chiar Europa um, în, și migrează în alte regiuni. Eu cred că noi avem deja programe pentru tineret, am fi avut posibilitatea efectuării unei evaluări și am fi avut posibilitatea să tragem concluziile necesare pentru a evita greșelile făcute în trecut, risipa de bani dacă uh, nu uh, vom aplica acum uh, măsuri legislative pentru o dezvoltare mai echilibrată a unor state membre, atunci nu vom putea să aplicăm nicio politică durabilă în ce privește ocuparea forței de muncă și vom pierde pe tinerii din Europa. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, președinte. Într-adevăr, este o chestiune foarte gravă și din toate domeniile care au avut de suferit de pe urma crizei economice, tineretul a fost unul dintre cei mai afectați. În ciuda pregătirii acestor tineri n-au găsit locuri de muncă. Cunosc tineri, studenți care au trecut prin 3-4 interviuri și n-au primit niciun feedback din partea companiilor respective. Deci cred că avem nevoie de un tratament mai uh, onorabil pentru acești tineri care își caută loc de muncă pentru a nu intra în depresie. În al doilea rând, inovația s-a impus foarte mult, în special în propria mea țară, și uh, Există universități uh, unde foarte puțini rămân în țară, foarte mulți se duc în afară. Așa că, domnule comisar, 2013 ar trebui să fie anul în care să ne susținem uh, tinerii și să le oferim mai multe locuri de muncă pentru viitor. Vă mulțumesc! Grazie, eh, se è concluso il catch di A. Mulțumesc, se încheie partea catch di A și am să dau cuvântul domnului comisar Andor în încheierea dezbaterii. Domnule președinte, stimați deputați, eu cred că a fost o discuție foarte importantă pe marginea unui subiect care poate reprezenta o inițiativă emblematică a Comisiei Europene în timpul acestui mandat. Președinția irlandeză avea început și am aterizat săptămâna trecută la Dublin. Am stabilit că aceasta este o prioritate uh, nu numai pentru uh, noi, ci și pentru uh, guvernul irlandez. Este mm, o chestiune de importanță decisivă pentru că ministrii uh, dar resort se vor întâlni în februarie, așadar lucrurile trebuie uh, inițiate cât mai rapid posibil. Știm că situația este cât se poate de gravă, însă am ascultat uh, câteva puncte, câteva afirmații făcute de Irlanda și de Spania, lucruri care pun degetul pe rană și subliniază politicile uh, din acest sector. De aceea voi invita la o analiză cât se poate de serioasă. Sunt cât se poate de deschis la discuții cu privire la originile acestei crize. Uh, însă, să spunem că de vină sunt numai politicile europene, mi se pare puțin cam dur, pentru că o politică bancară construită pe nimic mai mult decât nisip uh, nu cred că uh, ține de politicile europene. Așadar, nu numai Comisia Europeană este aici de blamat sau alte instituții europene. Știu că situația în Spania este foarte gravă. Cu zi înainte, Comisia a înaintat uh, o propunere înainte de 5 decembrie și discutasem uh, această chestiune și cu Consiliul pentru Tineret din Spania. Voi reveni în această țară în uh, cursul acestei luni, pentru că, într-adevăr, este țara care a suferit foarte mult de pe urma șomajului în rândul tinerilor, dar și uh, de pe urma șomajului la modul general în cursul acestei crize. În ceea ce privește garanția pentru tineret, această inițiativă demonstrează că Uniunea Europeană dorească, dorește să acționeze, să împărtășească cele mai bune practici. Este vorba despre implicarea partenerilor sociali într-o cooperare constructivă și de asemenea vorbim aici despre um, oferirea de material uh, bun pentru semestrul european. Cele mai bune practici, exemple din Finlanda și Austria, um, cancelarul Austriei ne va vorbi mâine aici și sper că va menționa și uh, rata foarte scăzută de, uh, în rândul uh, șomajului și uh, instrumentele care au fost folosite, respectiv garanția pentru tineret. Această garanție nu este un instrument suficient pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Este nevoie și de alte inițiative pe care le avem. Transferarea sistemului uh, dual de educație din țări precum Austria sau uh, alte țări care cunosc foarte bine acest sistem, îmbunătățirea serviciilor uh, de ocupare a forței de muncă, oferirea unui acces îmbunătățit uh, la locuri de muncă, nu numai în țara respectivă, ci și în alte țări, deci stimularea mobilității, toate acestea reprezintă domenii importante pe marginea cărora lucrăm îndeaproape și vom face acest lucru în continuare în cooperare cu deputații. În ceea ce privește um, cele afirmate de doamna Harsh, sigur că uh, Garanția pentru tineret nu reprezintă o garanție a locurilor de muncă, însă nu va elimina șomajul în rândul tinerilor, dar are capacitatea de a reduce șomajul în rândul tinerilor în mod semnificativ. Trebuie să oferim pachete de loc, care conțin locuri de muncă, măsuri de formare, oportunități de angajare și, dacă oferta în sine pentru cineva reprezintă o măsură de formare, o oportunitate de învățare, aceasta trebuie să fie una utilă, care să contribuie la posibilitatea de angajare a tânărului șomer pe viitor în contextul economic al țării respective sau al regiunii. Au existat multe discuții și în trecut și la Parlament referitor la flexicuritate și uh, am observat că sporirea flexibilității a fost binevenită. Într-adevăr, uh, uh, am observat că flexibilitatea a crescut, dar a scăzut securitatea. Uh, siguranța ocupării pentru o generație care se găsește într-o situație dificilă acum trebuie îmbunătățită. Așadar, ocuparea trebuie asigurată în mod sporit pe viitor. Nu este, acesta nu este un răspuns la o situație de urgență, la criza actuală, care este foarte severă, ci reprezintă o îmbunătățire structurală semnificativă în funcționarea pieței muncii la nivel european și mai ales în ceea ce privește tranziția de la școală către piața muncii. Așa cum am discutat și în introducere, resursele sunt foarte importante. Resursele FSE-ului trebuie prioritizate, trebuie stabilite care sunt prioritățile și acest lucru trebuie făcut pentru prezent, dar trebuie să ne gândim și la perspective. Sunt de acord cu ceea ce a spus Iuta Steinruck uh, în prezentarea sa. Am, uh, au curs prea multe lacrimi de crocodil uh, pentru tinerii șomeri din Europa. Acum trebuie să facem pași clari, să avem contribuții decisive în ceea ce privește uh, acțiunile noastre și în ceea ce privește FSE-ul și fondurile structurale. Este foarte important cum va fi bugetat FSE-ul în următorul cadru financiar multianual, pentru că, um, iată, de aici va fi susținută financiar schema privind garanția pentru tineret. În ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Costello, într-adevăr, în uh, săptămânile viitoare vom clarifica toate aceste aspecte și vom mai reveni asupra lor pentru a le discuta dacă este necesar. Doresc să mulțumesc pentru această dezbatere tuturor Doresc să mulțumesc pentru sprijin Parlamentului European, nu numai pentru sprijinul acordat astăzi, dar uh, în ultimii trei ani de când am început să discutăm despre strategia 2020, despre securitate și doresc să le mulțumesc doamnei Perez și doamnei Turunen, care au contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea situației. Avem nevoie de acest sprijin și pe viitor. Discuția nu se va încheia aici, însă sprijinul pentru uh, garanția pentru tineret este foarte important. Trebuie să transmitem un mesaj clar statelor membre. Avem nevoie de acordul lor în februarie privind această schemă și în ceea ce privește finanțarea într-o etapă ulterioară. Vă mulțumesc pentru atenție! Grazie, Mulțumesc, domnule comisar. Avem un uh, proiect de rezoluție redactat în încheierea acestei dezbateri. Dezbaterea este încheiată. Miercuri 16 ianuarie vom vota pe marginea acestui subiect. Și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind politica de coeziune, Fondul European de Solidaritate.